Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața! Cu acordul tuturor, uh, haideți să începem reuniunea de astăzi. Eu sunt convins că pe parcurs colegii ni se vor alătura. Bună ziua tuturor participanților, bună ziua, bun venit experților noștri și, desigur, bun venit colegilor de la Comisia DEVE și vicepreședintelui DEVE. După cum bine știți, este o audiere comună mm, cu DEVE și INTA, Aid for Trade, după conferința a șasea uh, de revizuire globală de la Geneva, care a avut uh, loc în iulie în acest an. În rândul nostru se află Uh, persoane uh, de frunte uh, din acest domeniu și domnul Paul Rubic, care va primi cuvântul mai târziu, pentru că el a participat la acea conferință și, bineînțeles, vom discuta și despre rezultatul acestei conferințe în domeniul politicilor europene pentru ajutor pentru comerț. Inițiativa Aid for Trade a fost lansată în decembrie 2005 la o conferință ministerială OMC de la Hong Kong. Este parte a agendei de la Doha de dezvoltare. Aproape 300 de miliarde de dolari americani au fost uh, uh alocați de când a început această inițiativă. 146 de țări în curs de dezvoltare au primit asistență comercială prin acest program. E vorba în principal de țări din Asia și Africa. Uniunea Europeană și statele membre la nivel colectiv, oferă cel mai mare ajutor pentru comerț și au contribuit cu 12,7 miliarde în 2014 doar. Cam 30% din toată asistența totală oferită. Sigur, acum trebuie să actualizăm cadrul uh, în care oferim această asistență. De exemplu, să ne asigurăm că uh, există inclusivitate și uh, durabilitate și că se vor atinge obiectivele uh, de dezvoltare uh, ale mileniului. Sunt convins că vom uh, pleca după această audiere cu multe idei noi și vreau să profit uh, să mă leg de ceea ce a fost ieri la INTA când am discutat despre dosarul pentru Africa. Iar Comisia Europeană ne-a spus că în următorii 20 de ani avem nevoie de 18 milioane de locuri de muncă anual. Ce se întâmplă acum în Africa? Există 3 milioane pe an. Deci vă dați seama că subiectul de astăzi este cât se poate de relevant pentru dezvoltarea economică, dar și pentru un subiect important care ne va tot însoți și anume criza migrației. Acestea fiind spuse, doresc să dau cuvântul colegului meu, vicepreședintele Comisiei DEVE, pentru câteva remarci introductive. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. cu observațiile mele. În unele țări, legăturile dintre dezvoltare și uh, comerț au fost bine înțelese. Eu sunt din Finlanda și avem o tradiție în acest sens, pentru că uh, de mult uh, la noi, la guvern, am avut miniștri care au primit un portofoliu mixt, uh, care se ocupa de dezvoltare și de comerț în același timp. Deci știm. Mare parte din fondurile pentru dezvoltare sunt direcționate înspre a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și sporească capacitățile comerciale. Relația dintre dezvoltare și comerț nu este doar una strategică este una relevantă din punct de vedere financiar. Obiectivul principal al uh, dezvoltării pentru cooperare, uh, cooperări pentru dezvoltare, mă scuzați, este acela de a elimina sărăcia și de a avea dezvoltare durabilă. Este important ca revizuirea strategiei să contribuie la o mai multă coerență politică și aștept cu nerăbdare să ascult intervențiile invitațiilor noștri să văd ce învățăminte am tras în urma experiențelor de până acum, care sunt oportunitățile și provocările. Și acum uh, vă redau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult! În pregătirea acestei audieri, am spus că înainte să dăm cuvântul vorbitorilor, îi ascultăm pe colegii noștri, de exemplu, domnul Paul Rubic, care a participat la conferința a șasea pentru revizuirea Aid for Trade la Geneva. Paul, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, Iuliu Winkler. Dragi prieteni, cred că este foarte important ce face Parlamentul European aici. Noi suntem răspunzători pentru cetățenii noștri și trebuie să vedem cum facem să creăm noi locuri de muncă și să ne dăm seama că dacă vrem consum, trebuie să susținem producția. Drepturile consumatorilor sunt foarte importante. Trebuie să fim în măsură să alegem bunurile care ni se potrivesc cel mai bine. Iar în ceea ce vește plățile pentru import-export, e bine, dacă poți să cumperi ceva mai ieftin, de o calitate mai bună din alt loc din lume, îți sporești capacitatea personală de, de cumpărare. Despre asta este vorba. Importul este despre sporirea capacității proprii de cumpărare și exportul este uh, relevant pentru capacitatea de cumpărare. Deci, dacă investești și în export și în import, practic capacite, capacitezi dublu consumatorii. I think uh, the really uh, benefits of și cred că acest lucru vine în beneficiul cetățenilor noștri de toate părțile. Vreau să menționez și conferința de la Seattle, unde am început lucrările. Activitățile au fost complicate, fiindcă nimeni nu era dispus să negocieze la momentul respectiv. Dar OMC ne-a arătat că progresul e realizabil a avut uh, loc uh, conferința de la Hong Kong și apoi am uh, reușit să obținem o agendă pentru comerț cu cei trei piloni, facilitarea pentru comerț, Aid for Trade și uh, am introdus și țările cele mai puțin dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Pentru acestea, Aid for Trade reprezintă un proiect extrem de important. Din 146 de țări în curs de dezvoltare care au uh, primit ajutor pentru comerț, vedem că Asia a primit 41%, Africa 38%. Ieri a fost o mare dezbatere despre fondul fiduciar pentru Africa a fost creat în Parlamentul European, cu un accent special pe Africa. Comer ajutorul pentru comerț, Aid for Trade, este de ajutor în acest sens. Cel puțin 27% din total, uh, din totalul sumelor merge către țările mai puțin dezvoltate. Și 15% uh, sunt fondurile atrase um, până acum, care au mers în patru sectoare transport, uh, stocare, energie, generare și um, um, furnizare. Energia este cea care stă la baza sănătății oamenilor într-un fel, pentru că uh, participă la funcționarea stațiilor de epurare a apei, de exemplu. Apoi, sectorul financiar bancar, serviciile financiar bancare online devin din ce în ce mai relevante. Am investit cel puțin 12,7 miliarde de euro din anul 2014 încoace. Conferința a făcut un bun exercițiu de monitorizare cu ambele tabere, cei care primesc banii, cei care îi oferă. S-a făcut și o autoevaluare, un instrument foarte important ca să vedem uh, cum sectorul public și privat pot să se implice în diferite moduri și în diferite proiecte. La conferința de revizuire au fost câteva prezentări foarte interesante. Uh, a apărut un raport uh, relevant pentru noi care arată la nivel politic care sunt adevăratele povești de succes. Am avut și un infografic care a arătat cum, sunt, cum se dezvoltă diferitele activități. Niște instrumente foarte utile, după cum vă spuneam. Pentru Parlamentul European a fost relevant ce s-a întâmplat acolo ca să știm cum să ne orientăm pe viitor și cum să punem problema. Rămâne de văzut cum vom îmbunătăți accentul. După cum bine știți, Parlamentul European împreună cu Uniunea Internațională Parlamentară a creat conferin, conferința parlamentară de la Geneva, unde ne întâlnim cel puțin o dată pe an. E un fel de reuniune ministerială care activează împreună cu celelalte parlamente din lume au fost peste 400 de participanți ultima dată și cu a participat și uh, The Steering Committee de la Parlament. E foarte important pentru că doar așa putem să creăm o uh, latură, mă scuzați, un nivel multilateral de acțiune. Acum ne axăm pe uh, obiectivele de dezvoltare, uh, pe capacitățile digitale, pe capacitarea femeilor. La Geneva au fost cel puțin 1500 de participanți. Mai bine de 50 de evenimente. După cum vă dați seama, un eveniment amplu Și asta doar pentru că ne dorim ca situația țărilor celor mai puțin dezvoltate să se îmbunătățească. Ne axăm foarte mult pe acoperirea unei lacune digitale care persistă. Și apoi, mai e și problema de gen, capacitarea femeilor. Iată care au fost subiectele principale. Mulțumesc tuturor celor care au uh, participat uh, la crearea acelui Gender Toolbox, relevant mai ales pentru țările cele mai puțin dezvoltate. E important ca femeile să capete un rol activ pentru a se poziționa mai bine în societate. În ceea ce privește implementarea acordului de facilitare a comerțului, pentru prima dată am avut uh, o experiență interesantă A fost vorba de un eveniment de pe 22 februarie 2017. Am discutat în termen cât se poate de practici despre ce se întâmplă la frontiera între Kenya și Uganda. Ce a însemnat în termen practic facilitarea la comerț? Anual circulă cam 200, nu, mă scuzați, pe zi sunt cam 210 de treceri de camioane la frontieră, deci a fost foarte relevant să observăm puțin cum evoluează lucrurile. Și a fost redus timpul cu 79%, deci uh, totul s-a eficientizat la capitolul costuri, lucrurile funcționează foarte bine. Apoi, în ceea ce este noul guvern din Gambia, s-a bucurat, uh, ne-am bucurat foarte tare că acesta a putut participa la evenimentul respectiv. Conferința de revizuire, prin urmare, uh, pentru prima dată um, a fost accesibilă și Parlamentului European, am participat pentru prima dată și vrem să mulțumim pe această cale OMC. Acest mod de cooperare este fructuos și, pe și va fi și pe viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, Paul, pentru toate aceste comentarii și informații și pentru noutăți. Doresc să deschid acum primul panel și mă adresez uh, experților noștri. Primul vorbitor, domnul Michael Roberts, care este șef uh, la unitatea Aid for Trade la OMC, o poziție pe care o ocupă din anul 2009 încoace. A condus uh, pregătirile pentru cea de-a șasea revizuire și s-a alăturat OMC în 2001, începându-și cariera în domeniul um, agriculturii. Vă dau cuvântul pentru, nu știu, 7-8 minute. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Văd că s-a încărcat și prezentarea. După cum ați spus în prezentare, Uniunea Europeană este responsabilă pentru o treime din uh, totalul de ajutor pentru dezvoltarea comerțului. Și ca atare, Actualizarea strategiei din 2008 pentru a reflecta noul consens cu privire la dezvoltare, obiectivele de dezvoltare durabilă uh, și așa mai departe, este momentul perfect uh, să vă informez cu privire la uh, rezultatele conferinței cu privire la ajutorul pentru comerț, așa că vă mulțumesc pe această cale pentru invitația de a mă adresa comisiei dumneavoastră astăzi. După cum a spus și domnul Rubich, și dânsul a dat câteva statistici cu privire la revizuirea globală. Vedeți și pe slide numerele pe care le-a citat dânsul. Eu am timp limitat la dispoziție și aș dori să mă refer la cele patru teme. Conectivitatea digitală, finanțare, facilitarea comerțului și emancipare sau capacitare și voi aprofunda, o voi aprofunda pe fiecare dintre ele. Vă mulțumesc pentru cuvintele um, foarte frumoase despre raport și um, doi dintre autorii raportului, dintre coautorii raportului se află alături de mine, uh, o altă colegă de-a noastră ni se va alătura prin videoconferință. Conectivitatea digitală. Uniunea Europeană încearcă să stabilească o structură juridică pentru um, piața unică digitală. Alte state și entități se află la alte etape în ceea ce privește comerțul online. ITU spune că există încă 3,1 miliarde de oameni care nu sunt conectați deloc la internet și un sfert din africani nu sunt conectați. Persoanele care nu sunt online nu pot să uh, acceseze piața de bunuri și servicii uh, care sunt vândute pe internet. Și colega noastră, Cati, ne va spune mai multe despre acest lucru. Aceasta este o piedică foarte mare în calea dezvoltării economice și dezvoltării și dezvoltării comerțului în cazul țărilor uh, în curs de dezvoltare. Și există câteva măsuri pe care le pot uh, lua țările pentru a influența cererea și oferta. Când spun ofertă, mă refer la disponibilitatea uh, conectivității și uh, când mă refer la cerere, spun accesibilitatea acesteia ca preț. Acoperirea broadband a ajuns acum la cam 50% din populație în țările în curs de, în, cele, în țările cele mai puțin dezvoltate, dar doar 70% din populațiile de acolo își pot permite broadband. Vedeți în poze câteva fețe cunoscute, poate. Summitul cu privire la societatea informatică. Aici uh, au fost elaborate planuri naționale pentru conectivitatea TIC în țările în curs de dezvoltare, dar pentru asta e nevoie de finanțare. Cercetările pe care le-a făcut OCDE pentru conferință arată că există 560 de milioane de dolari uh, care au fost alocați pentru conectivitate TIC în 2016. Mare parte din fondurile din acest domeniu vin din sectorul privat. Așadar, una din concluziile conferinței a fost cum se poate ca fiecare dolar, fiecare euro să aducă uh, cât mai, să aducă cât mai multe investiții private. Și uh, asta mă aduce înapoi la spusele comisarului Mimița și la strategia de comunicare externă și câteva dintre ideile comisiei dumneavoastră. Uh, Uh, referitoare la strategia pentru uh, um, sporirea, pentru ajutorul pentru comerț. Facilitarea investițiilor, de asemenea, este un punct sensibil la noi la OMC. Domnul Rubic a vorbit despre um, teleconferința pe care am avut-o uh, la acel punct de frontieră, care exemplifică foarte bine cât de multe poate să facă ajutorul pentru comerț, cu siguranță au mai rămas multe lucruri de făcut și cred că una dintre cele mai interesante concluzii ale conferinței a fost felul în care facilitarea comerțului, dezvolta, dez, dezbaterea pe marginea acesteia, cuprinde și elemente de comerț online. Uh, Um, ne gândim aici și la expediții pe bază de colet, nu pe bază de containere. Dacă există dificultăți la vamă cu containerele, vă dați seama ce dificultăți sunt cu uh, pachetele, cu coletele și acest lucru poate să împiedice dezvoltarea comerțului online. De asemenea, s-au purtat discuții și legat de um, ajutorul în caz de dezastru și cum poate uh, ajutorul pentru comerț să uh, fie folosit în aceste situații. O altă concluzie uh, foarte puternică a conferinței a fost că este nevoie de mai mult de o conectiv, de, co de conectiv, decât de conectivitate digitală pentru a putea să uh, faci comerț online. Uh, Uneori cadrul legislativ este ostil pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii și micro-întreprinderi, mai ales dacă acestea sunt deținute sau gestionate de femei. Însă există uh, semne pozitive din partea donatorilor, guvernele încep să includă dimensiunea de gen în aceste programe pentru ajutorarea comerțului. Uh, și avem uh, în desfășurare cercetări și studii pe această temă. Felul în care va fi redactată strategia Uniunii Europene pentru ajutorul pentru comerț va avea rezultate decisive și din motive financiare, dar și uh, datorită ponderii pe care o are la OMC. Avem uh, câteva provocări pe care le cunoașteți, pe care le-ați și menționat deja. Avem o foaie de parcurs uh, până în 2030. Cred că mi se și încheie timpul acordat. Uh, vă voi lăsa cu aceste gânduri și vă urez, vă urez succes în ceea ce privește actualizarea strategiei pentru ajutor pentru comerț și sperăm să vă ajutăm cu tot ce putem pe, această, uh, pe aceste teme foarte importante. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați spus și că acești coautori ai uh, um, lucrării despre care vorbeați sunt uh, în, uh, la prezidiu astăzi. Domnul Franz Lammersen este administrator la OCDE din 1997 mai ales la um, director, Direcția pentru Dezvoltarea Comerțului, împreună cu domnul Roberts. După cum am spus, uh, el s-a ocupat de publicația pe care am prezentat-o la Geneva o să-i dau cuvântul acum și cam atâta timp are și el la dispoziție, 7 8 minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc pentru, interve- pentru invitație. La început un fost uh, director general spunea că ideea e să crezi uh, creștere în China fără să crești emisiile de dioxid de carbon. De ce e important să vorbim cu toți partenerii noștri, să încercăm să vorbim pe același glas. Și tocmai asta încercăm să facem. În cele șapte minute pe care le-am, vă voi vorbi despre trecut, prezent și despre viitor. Acum doi ani, împreună cu Michael, am scris un document, un studiu pe care îl avem ca punct de pornire și pentru această reuniune. Asistența pentru comerț uh, e o agendă comună cu angajamente comune, bazându-ne pe transparență și pe răspundere, putem dialoga pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să-și uh, crească capacitățile de a beneficia de pe urma comerțului. Avem un sistem uh, uh multiplu uh, de, de comerț la nivel internațional. Această inițiativă Aid for Trade e o agendă flexibilă care permite uh, intervenții diferite. În 2009, după ce a izbucnit criza economică, s-a dorit să se mențină fluxul de asistență. După aceea, în 2011, am dorit totuși să avem rezultate și atunci am venit cu ideea unor chestionare, după care am uh, încerca să oferim țărilor un curs de dezvoltare să se industrializeze. În Somoa e greu, de exemplu, să construiești automobile, să poți construi, de exemplu, uh, anumite uh, piese pentru industria automobilă. Ceea ce ne-am dat seama a fost că e important să reducă costurile pentru comerț. IMM-urile și întreprinderile mici sunt foarte afectate, mai ales de aceste uh, costuri. Trebuie reduse uh, costurile, deci cât mai mult pentru acest sector. De asemenea, colegul meu va vorbi și despre importanța promovării conectivității pentru a înlătura orice barieră fizică în calea comerțului. Această inițiativă e eficace, deoarece acum în uh, strategiile de dezvoltare se pune mult mai mult accentul pe comerț. De asemenea, există reacții la această inițiativă, se stabilesc priorități în funcție de asta. Și rezultatul uh, a fost uh, enunțat și de domnul Rubin, și anume fluxurile de asistență pentru comerț a crescut de la 22 de miliarde la începutul inițiativei la peste 53 miliarde la credit de angajament și sumele plătite clar efectiv au ajuns la 50 de miliarde de la 22. Nu e vorba doar de banii pe care îi plătim ne întrebăm, bineînțeles, dacă se obțin rezultate. Și multe studii au arătat că la nivel micro și macroeconomic s-au obținut rezultate. Depinde de tipul de program, de contextul național, bineînțeles. S-au făcut analize și OCDE-ul a stabilit că dacă folosești, cheltuiești un dolar pentru asistența aceasta, generezi Uh, pentru țările cel mai puțin dezvoltate 20 de dolari uh, suplimentari. S-au făcut evaluări și, uh, care au avut rezultate pozitive și din partea statelor membre. Deci, această inițiativă chiar îmbunătățește viața cetățenilor din țările terțe în curs de dezvoltare. Bineînțeles, se cere uh, asistență pentru comerț mai bună acum și nu se cere doar uh, mărirea sumelor, ci uh, o asistență mai bună. Michael Ori spunea că așa ceva nu se obține imediat. E important să se maximizeze uh, beneficiile și pentru asta e nevoie de interoperabilitate, de infrastructură, e ceva ce necesită timp, însă se întâmplă. De exemplu, Vietnamul, Bangladeshul, Mauritius, Uganda și Ghana sunt țări care în 15 ani au ajuns la rezultate pozitive. Acum ar trebui să analizăm foarte atent ce se întâmplă, să începem să evaluăm programele în care sectorul privat colaborează cu cel public. Există, de exemplu, Alianța Globală pentru Facilitarea Comerțului, să vedem ce funcționează comerțul și industrializarea, unde sectorul privat dorește să colaboreze cu cel public și cum putem ușura această colaborare, cum creăm de asemenea programe regionale eficace. Dacă îți bazezi strategia și stabilești niște priorități naționale, cum te asiguri că și cele regionale sunt integrate acolo, cum um, se adaptează și donatorii? Michael vorbea și despre modalitățile de finanțare. Când am lansat inițiativa, acum 10 ani, majoritatea asistenței era sub formă de granturi, 60% granturi, 40% împrumuturi. Asta s-a schimbat. Acum sunt, ă, e proporția inversă. Asta e mai eficace. Să nu uităm că 60% din cele mai puțin dezvoltate țări nu prea au venituri fiscale conform FMI-ului. Uh, de asemenea, vrem să mixăm aici activitățile pentru a implica sectorul privat mai mult și pentru comunitatea europeană e important să vedem care sunt și condițiile impuse. Nu trebuie să creăm o denaturare a concurenței sau a pieței unice. De asemenea, să ne concentrăm pe diferitele mm, criterii obligatorii în diferitele contexte și să vedem legătura între comerț și investiții. Și trebuie subliniat faptul că această agendă e o agendă pe termen lung și e nevoie de răbdare, de um, perseverență pentru a obține rezultate. Însă deja s-au obținut rezultate. Cei din acest uh, domeniu nu pot spune direct că iată am construit uh, acest uh, pod sau această școală, deci să se, nu se văd neapărat niște rezultate concrete. E mai greu să compari și să analizezi ce s-a făcut. Oricum sunt domenii de intervenție diferite. Acum, în ceea ce privește viitorul, principalul obiectiv e să se reducă sărăcia în continuare să punem capăt uh, izolării geografice și să înlăturăm barierele non-tarifare, să creștem accesul la finanțare, să reducem costurile de comerț și uh, să sporim comerțul digital. Mai există și alte probleme, serviciile, schimbările climate și avem de asemenea și obiectivele de dezvoltare durabilă, o agendă foarte cuprinzătoare uh, la care trebuie să lucrăm împreună printr-o abordare cuprinzătoare. Asistența pentru comerț se concentrează pe obiective economice, pe de o parte, dar și pe cele de mediu uh, și sociale și, cum spunea și Michael, uh, Uh, instituțiile UE pot juca aici un rol important, deoarece sunt principalul donator al asistenței pentru comerț și mediul internațional s-a schimbat mult în ultima vreme. Deci multe depind de Uniunea Europeană care trebuie să stabilească aici o strategie uh, vizionară și eficace. Și vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Vă mulțumesc, bineînțeles, Observațiile dumneavoastră sunt importante, însă trebuie să ne drămâim și timpul și să folosim cât mai bine și tehnologia de altfel. Întrebarea mea, funcționează conexiunea cu Skype, prin Skype cu Los Angeles? Los, Los Angeles, da. Bună dimineața la dumneavoastră deja, deoarece a trecut miezul nopții deja. Deci e prima no- e noaptea. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat această discuție, deși e târziu pentru dumneavoastră. Doamna Cosominen a contribuit și ea la publicarea studiului pe care l-am menționat. Voi prezenta studiul, după care vă voi da cuvântul. Sunteți de acord? Vă mulțumesc, domnule președinte. The of the April Trade Review was connectivity and indeed um, I, I believe Cred că acest studiu arată ce s-a obținut la nivelul comunității internaționale. Vedem care este puterea digitalizării și a comerțului electronic pentru a lansa noi șanse pentru companiile mici și mari, pentru noi piețe de produse peste tot uh, pe pământul nostru. Cei care au fost excluși din comerț, IMM-urile mai ales, sau companiile rurale au acum o șansă în mediul online, au acces la consumatori, la cumpărători și la alte afaceri din alte regiuni ale lumii. Și acest acces este mm, imediat. Vă voi arăta câteva slide-uri și dacă îmi permiteți. Următorul slide cu numărul 2 arată uh, vânzările online. Um, Iată, am avut uh, posibilitatea să adun câteva date pentru a mă pregăti pentru reuniunile Aid for Trade și am făcut și un sondaj despre cum micile companii și IMM-urile din țările în curs de dezvoltare utilizează comerțul online, electronic și cu cât cu ce avantaje. Când comparăm uh, întreprinderile care nu au activități online cu cele care fac comerț online, ne dăm seama că cele care nu uh, utilizează internetul nu prea fac export. Au de trei ori mai puține șanse să facă export. 20% din țările în curs de, din uh, companii în curs, în curs de dezvoltare uh, fac export și 60% din uh, toate companiile care sunt pe internet fac export. comercianții offline nu sunt foarte diversificați. Dacă ei fac export, o fac pe o singură piață. Comercianții online sunt mult mai diversificați la export. Peste 50% dintre aceștia fac export uh, pe mai bine de două piețe, ba chiar mai multe piețe. Ne uităm la eBay sau Alibaba, aceste companii uh, fac export pe 40-50 de uh, piețe. Ne uităm la toate aceste imagini și ne dăm seama că e minunat, ne descurcăm de minune, deci uh, putem să lăsăm comerțul online să se ocupe de comerț și de internaționalizarea comerțului, dar nu e chiar așa. Înțelegem că Aici avem un uh, mediu de capacitare care trebuie să avanseze. Când ne gândim la comerțul online și digital și la mediul aferent acestui tip de comerț, e nevoie de infrastructură TIC, de facilitare la comerț în funcție de nevoi, de soluții de plată online interoperabile pe toate piețele de a ști cum să vinzi online, de a oferi accesul la micile companii. Deci e un mediu întreg care trebuie să funcționeze pentru că aceste companii să poată măcar să înceapă vânzarea online. Când încep, da, rezultatele sunt minunate. Pe următorul slide vedeți care sunt provocările. Am întrebat aceste companii despre ce părere au de mediul de afaceri de la 1 la 10. Mulți au spus că mediul de afaceri e undeva pe la 5-6. Deci asta înseamnă că dacă intre pe consumatori de experiența lor și îți dau un 5-6, înseamnă că nu sunt prea mulțumiți. În țări precum Ghana, rezultatele sunt uh, și mai proaste, Pe la 2, 3. Accesul la finanțare și logistică este mereu menționat ca fiind uh, constrângerea cea mai importantă. Următorul slide. Aici sunt mai multe detalii. Pentru platformele online și companiile care vând online, vedem că logistica, într-adevăr, și logistica transfrontalieră Procedurile vamale sunt uh, mari provocări, mari obstacole. Regulamentele digitale apar și ele ca fiind uh, un obstacol, pentru că comercianții sunt îngrijorați despre ce se va întâmpla cu website-ul lor, ce se va întâmpla când acționează pe o piață străină, se respectă normele de copyright și așa mai departe. Sunt câteva obstacole așadar logistice și de reglementare. Iar pe următorul slide ne dăm seama că până la urmă nu e nicio problemă. Companiile se pot plânge mereu, deci ar trebui să ne pese. Ar trebui să ne pese pentru că câștigurile economice pot fi semnificative. De exemplu, mi-am dat seama că dacă pentru companie ar fi îndepărtate cele principalele trei obstacole, atunci și-ar uh, spori vânzările domestice cu 34% și vânzările internaționale cu 30%, ceea ce este un lucru mare pentru o mică afacere. Chiar și eu am o mică afacere și dacă anual cresc cu 30% doar pentru că a fost înlăturat un obstacol de reglementare, atunci vă dați seama că aș fi super fericită. Deci contează. Următorul slide. Ce legătură au toate acestea cu comerțul și ajutorul pentru comerț? Din domeniul nostru ne dăm seama că este o mare oportunitate. Digitalizarea economiei deschide noi oportunități tuturor IMM-urilor. Dar trebuie să prioritizăm provocările și deocamdată intervențiile sunt fragmentare. E nevoie de mai multă coerență la nivelul celor care promovează comerțul digital. Și avem instituții prin care să facem uh, asta. a fost promovat uh, comerțul, au fost ajustate taxele vamale în așa fel încât să ținem cont de cei mai mici uh, care activează pe piață. Și e important să vedem uh, ce se întâmplă în sectorul privat, să luăm know-how-ul de acolo, pentru că, până la urmă, acolo sunt actorii principali, acolo se registrează la cald provocările. Guvernele ar trebui să tragă învățămintele necesare, să învețe de la mediul privat. De exemplu, am fost în țări precum Turcia, Mexic sau Bangladesh, unde dialogul public este foarte bun și sunt uh, programe importante pentru comerț electronic. Aici avem importante oportunități. Pe ultimul slide, vă rog, vedeți uh, despre ce e vorba. Ne gândim la cum să capacităm comerțul împreună cu sectorul public și cel privat. Nu e nevoie de o revoluție față de ce am făcut până acum. În continuare trebuie să facilităm comerțul, să oferim ajutor la export. Subiectele sunt aceleași, dar vrem să finisăm puțin lucrurile, pentru că suntem în era digitală și vrem să promovăm PPP-urile și cofinanțarea. Sunt niște oportunități. Să promovăm și um, cooperarea pe mai multe niveluri, în așa fel încât să remediem principalele îngrijorări ale comercianților. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție clară și succintă, cu idei clar exprimate. Cred că acum a sosit momentul să mă adresez participanților, colegii mei eurodeputați, dacă sunt întrebări, intervenții, cei trei experți vor fi disponibili pentru răspunsuri. Deschid așadar cuvântul. Colega Hautala, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un moment oportun acum. E important că INTA și DEVE discută la modul cel mai serios acest subiect. Eu sunt membru în ambele comisii, ca din întâmplare. Vreau să întreb pe experți despre importanța unui mediu de afaceri orientat uh, către atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă. Ce părere aveți despre uh, promovarea unei bune transparențe uh, prin ajutor uh, pentru comerț? Să existe un mediu predictibil din punctul de vedere al uh, regulamentelor cu norme clare de impozitare care sunt obligațiile și posibilitățile care ar trebui avute în vedere. Și în al doilea rând, discutând despre Aid for Trade, e clar că discutăm despre companii și întreprinderi. Cum clasificați uh, importanța uh, asumării răspunderii la nivel antreprenorial față de uh, drepturile omului, uh, față de dreptul la locul de muncă. Credeți că sunt elemente relevante aici? Mulțumesc. Mulțumesc. Marike Șache are cuvântul. Thank you very much. I think it's a very... Mulțumesc foarte mult. Cred că este o temă oportună și aș dori să mă refer puțin la detaliile accesului la internet atunci când vine vorba despre ajutorul pentru comerț. Ne-ar ajuta foarte mult ca experții să ne spună ce înseamnă de fapt un mediu stimulant. Ehm, să se refere puțin la garanțiile pentru drepturile oamenilor online și ehm, cum ar putea un astfel de mediu ehm, de exemplu, protecția, medii, med, uh, protecția uh, în mediul online, uh, cum putem să evităm um, aceste efecte negative cu ajutorul ajutorului pentru comerț. Second question is is on um, um, corruption and mai am o întrebare legată de corupție și cum poate fi împiedicată aceasta cu ajutorul Uniunea, Uniunii Europene și uh, cu uh, ajutorul parteneriatelor pe care le avem cu țările în curs de dezvoltare. O ultimă întrebare, mai detaliată, dar mă interesează foarte mult tema. Se registrează o tendință riscantă în Uniunea Europeană, anume faptul că multe instrumente uh, de dezvoltare externă uh, inclusiv pentru dezvoltare și pentru comerț, sunt folosite pentru a opri valul migratoriu înspre Europa. Dacă se întâmplă acest lucru uh, și dacă aceste instrumente vor fi folosite exclusiv pentru a opri migrația, uh, ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a interveni? Mulțumesc! The... Uh, Mulțumesc foarte mult, mă alătur și eu colegei mele pentru că astfel vom avea o întrebare unitară. Aș dori și eu să întreb uh, ce se întâmplă cu legătura cu fluxurile migratorii. Domnul, doamna Rodriguez are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor uh, oaspeților de astăzi pentru contribuțiile interesante. Îi mulțumesc uh, și doamnei care a interveni prin Skype. Eu aș avea două întrebări. Referitor la diferența digitală, spuneați că există 3,9 miliarde de oameni care nu au acces la internet. Bineînțeles, acești oameni locuiesc în zonele cele mai sărace, însă există astfel de persoane și în interiorul Uniunii Europene mă întreb cum putem face față acestei probleme când știm că investițiile private nu vor obține beneficii, deoarece există zone care nu sunt suficient de populate pentru a face astfel de investiții. Uh, pe de altă parte, nici utilizatorii nu au uh, capacitatea de a, a plăti așa ceva. Deci cum putem ajuta pentru ca infrastructura să fie construită, să fie de asemenea ajutat aceste persoane să aibă acces la internet. Deci cum vom uh, finanța această infrastructură? Și o a doua întrebare. Cu toții ați amintit cât de importantă e colaborarea între sectorul public și cel privat, parteneriatele public-privat. Însă aș vrea să știu dacă ați evaluat uh, modul în care a funcționat această colaborare public-privată. Uh, ce mecanisme de îmbunătățire există pentru a um, eficientiza mai mult aceste investiții și pentru ca acestea în același timp să fie mult mai uh, juste, mult mai drepte. Mulțumim foarte mult, uh, doamna Jude uh, Gilton Darling. Mulțumesc frumos, am și eu două întrebări, mă alătur lui Heidi. Uh, una este referitoare la politica de mediu și politicile laborale. În momentul de față, noi în Uniunea Europeană ne uh, revizuim acordurile comerciale și strategia pentru ajutor pentru comerț. Și mă întrebam dacă nu cumva acest, acest ajutor pentru comerț nu este făcut pentru a fi tocmai legat foarte bine de uh, obiectivele pentru uh, dezvoltare durabilă și cum se poate face acest lucru concret, concret și în domeniul ecologic. A doua întrebare legată de comerțul digital. Eu sunt raportor din umbră din partea socialiștilor pentru acordul, pentru uh, negocierile pentru acordul pentru uh, bunuri și servicii. Uh, și aceste discuții includ firește și uh, GATS și uh, comerțul online. Există vreo uh, legătură cu um, uh, discuțiile multilaterale referitoare la uh, comerț și servicii? Apoi, problemele pentru problemele uh, comerțului online în țările cele mai puțin dezvoltate uh, sunt um, tratate într-un ansamblu, există vreo paralele? există discuții integrate. Uh, ar fi foarte interesant de aflat acest lucru. Uh, thank you very much, uh, colleagues. I have two more speakers. Uh... Mai am uh, doi colegi care doresc să intervină și apoi voi închide lista pentru că trebuie să le dăm timp și experților să răspundă. Domnul Schuster. Mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru prezentările acestea extrem de utile. Pentru că doar dacă reușim să implicăm uh, economia privată în chestiuni comerciale și în chestiuni de dezvoltare, vom uh, reuși să facem față provocărilor. În ceea ce privește ajutorul pentru comerț, doresc să vă întreb dacă există o diferențiere regională sau sectorială și care sunt uh, elementele dificile aici. La nivel regional mă refer uh, și la ceea ce se întâmplă între țări, dar și în interiorul țărilor, fiindcă pot să apară uh, diferențe, mai ales dacă discutăm despre diferența între mediul rural și urban și la nivel sectorial. Puteți spune de, cu exemple uh, ce măsuri sunt eficiente într-un anumit sector versus într-altul? Mi s-ar părea interesant de avut așa o comparație. Mulțumesc! Mulțumesc. Alessia Mosa. Mulțumesc. Și avea o primă întrebare cu privire la un aspect uh, adus în discuție uh, rapid într-un context general. Eu mă întreb cum va afecta noua situație internațională la OMC acest program Aid for Trade? S-a spus că va fi foarte important uh, rolul Uniunii Europene, să eu mă întreb dacă există îngrijorări legate de un eventual impact negativ al contextului internațional asupra acestui program. Și a doua întrebare. Conectivitatea digitală. Toți oaspeții de astăzi au spus că trebuie să uh, nu uităm că aici vorbim despre un context uh, avem infrastructura, trebuie de asemenea să consolidăm competențele utilizatorilor. De aceea i-aș ruga pe oaspeții noștri să ne spună cum putem uh, consolida uh, diferitele fațete ale acestei asistențe dacă nu există o implicare um, clară a guvernelor sau a celor care ar putea coordona eforturile. Mulțumesc! Voi da acum cuvântul distinșilor oaspeți. Aveți o misiune imposibilă pentru că o să vă rog să răspundeți în 3 minute fiecare. Domnule Roberts, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mai ales pentru că ați recunosc, recunoscut cât de imposibil este, cât de imposibilă este sarcina noastră. Climatul de investiții, atmosfera de investiții, ei bine, Am avut parte de uh, această strategie pentru uh, ajutor pentru comerț și aceasta a dominat scena până acum. De asemenea, s-au purtat discuții la OMC legate tocmai de facilitarea investițiilor. Cunoașteți acordul în acest sens, dar acum se poartă și discuții cu privire la felul în care poate fi îmbunătățită transparența în uh, investiții. Și aceste discuții vor continua în următoarele luni până la summitul de la Buenos Aires. Un alt uh, aspect important a fost uh, răspunderea și corupția. Acordul pentru facilitarea, facilitarea comerțului oferă foarte multă previzibilitate în ceea ce privește procedurile guvernamentale sau procesele guvernamentale. Multă lume se gândește în termen de uh, venituri vamale um, și în acest caz, creș- dacă se crește previzibilitatea și veniturile din partea uh, din taxele vamale vor crește și ele. Am arătat cum uh, Um, digitalizarea proceselor guvernamentale poate să, să crească veniturile bugetare și poate să scadă corupția. În ceea ce privește protecția consumatorului. Până acum, Multe țări în curs de dezvoltare sunt la etapa primilor pași. Cred că securitatea nu este o temă pe care au abordat-o încă. În ceea ce privește migrația, Și mă voi întoarce acum la acordul pentru facilitarea comerțului. Migrația poate să aibă consecințe economice, Um, cauze economice, îmi cer scuze, dar poate să aibă și cauze climatice, de exemplu, dezastre naturale. Și s-a discutat foarte mult cum uh, blocajele la vamă pot să uh, țină în loc ajutoarele umanitare. Deci dacă vom reduce aceste întârzieri, vom îmbunătăți timpii de reacție și poate vom ajuta oamenii să rămână și să-și reconstruiască viețile în țările lor. Condiții laborale, mediu, uh, toate aceste teme sunt reflectate în um, ODD-uri, toți membrii OMC s-au raliat acestor obiective. Firește, există abordări diferite în rândul membrilor. Anumiți membri ar putea să trateze acest lucru ca pe o relație bilaterală sau multilaterală uh, sau prin uh, diferite preferințe. Referitor la regulile separate în cadrul TISA pentru țările bogate și tratament diferențiat pentru țările sărace. Cred că discuțiile sunt uh, destul de dinamice la OMC acum și pe lângă discuțiile referitoare la facilitarea investițiilor, există și un program de lucru cu privire la comerțul online și se există și inițiative legate de facilitarea serviciilor, um, Deci poate că dezbaterea este un pic mai, mai aprofundată decât uh, cum ați caracterizat-o dumneavoastră. Cred că mi-am de- depășit un pic cele trei minute, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul uh, domnului Lamer, să n-aveți cuvântul. Nu voi putea răspunde la toate întrebările, dar în ceea ce privește migrația, cred că un fost președinte al uh, Mexicului a spus ori vă trimit produsele mele, ori vă trimit oamenii mei. Și e foarte adevărat acest lucru. Ce important este să creezi uh, o perspectivă economică sănătoasă pentru oameni și astfel se vor putea opri valurile migratorii. Odată se poate construi un, uh, un mediu privat atrăgător și asta se poate face printr-un uh, mediu de reglementare foarte prietenos. Să zicem, accesul la, e, la comerț online și la internet. După cum a spus Michael, Am cheltuit 500 de milioane de dolari pe an pe acest lucru. Poate nu pare mult, dar este important să existe mediul de reglementare, cadrul de reglementare. Și odată ce acesta există, trebuie să vedem uh, care este implicarea sectorului privat. Și am reușit să creăm uh, cu banii investiți 800 de, uh, de miliarde de, în investiții din sectorul privat. De exemplu, industria textilă din Bangladesh. Aici, mai multe state membre din Uniunea Europeană uh, s-au, s-au uh, pus în parteneriat cu uh, marile companii de textile pentru a îmbunătăți condițiile de lucru din Bangladesh. Deci, uh, am arătat foarte bine că putem colabora pentru a identifica limitările, pentru a um, oferi finanțare și cofinanțare și cred că Forumul Economic Mondial arată foarte bine și alte organizații de la Geneva arată foarte bine ce nu funcționează și unde se pot lua măsuri în sectorul privat. Cum putem să îmbunătățim eficacitatea ajutorului? OCDE, nu că aș fi eu de acolo, dar OCDE a găsit un set de principii, uh, este vorba despre principiile de la Paris referitoare la aliniere, la răspundere, la um, uh, priorități, armonizarea procedurilor și așa mai departe și uh, managementul orientat spre rezultate. Sunt niște principii pe care le aplicăm de mulți ani și ele funcționează. Eram la Geneva și vorbeam despre implicarea sectorului privat. Și cred că este foarte implicat să, important să implicăm uh, sectorul privat. Acesta este foarte interesat chiar să se implice. Însă, dacă este să atragem sectorul privat, nu trebuie să ne concentrăm pe uh, uh, fiecare țară în parte sau ce poate să obțină sectorul privat din Olanda sau din Finlanda dacă se implică. Nu, trebuie să implicăm sectorul privat și în țările beneficiare. Și am avem parte de exemple foarte proaste în care țările noastre, sectorul privat din țările noastre s-a implicat uh, acolo. Sper că mai avem legătură cu Uh, experta din Los Angeles. Mulțumesc. Câteva comentarii rapide în legătură cu aceste întrebări foarte bune. Primul comentariu în legătură cu mediul de reglementare. În timpul acestui studiu am învățat un lucru și anume că problemele legate de comerțul digital uh, afectează Uh, într-o mare măsură micile companii care recur la comerțul electronic. electronic. Sunt niște provocări, niște probleme pe care le-am avut uh, de foarte mult timp și poate că acum se întrevede totuși o șansă. Foarte multe țări emergențe, emergente încearcă să stimuleze micile companii să intre în mediul digital și să um, își exporte produsele e practic un element important pe care ar trebui să-l folosim în dialogul cu țările terțe. Să le spunem că, iată, e important să vă sporiți capacitatea antreprenorială din economie în, prin ajutorul mediului digital, de ce nu ați îmbunătăți și reglementarea pe care o aveți pentru a nu uh, pune în bețe în roata acestor companii? companiile mici și mijlocii uh, sunt uh, îngrijorate uneori și de politicile de import atunci când e vorba de exporturile online. Nu mă voi referi neapărat la Uniunea Europeană, să bineînțeles țările în curs de dezvoltare sau cele mai puțin dezvoltate ar putea, uh, acestea cer niveluri de minimis mai uh, mai scăzute atunci când uh, își vând mărfurile consumatorilor de pe piața europeană. Deci poate că ar trebui să înlăturăm anumite bariere tarifare uh, pentru o anumită categorie de produse care sunt exportate de astfel de uh, companii, de întreprinderi foarte mici. În UE și în Canada valorile de minime sunt în continuare foarte scăzute, deci poate că ar trebui să fie puțin uh, crescute. Un al treilea lucru, uh, probleme legate de protecția consumatorilor sau de protecția datelor în mediul digital. Într-adevăr, trebuie să vedem care e situația în țările în curs de dezvoltare, însă trebuie să știți că se au întreprins multe activități pentru a, a uh, îmbunătăți nivelul de reglementare uh, online. În America Latină am studiat foarte mult ceea ce se întâmplă și văd că se fac mari eforturi pentru a introduce regulamente de uh, responsabilitate uh, juridică, de pildă pentru vânzările online. Și în același timp, când discut cu companiile, văd că există îngrijorări legate de faptul că unele uh, guverne acționează în mod izolat în țările în curs de dezvoltare. Nu cooperează, nu țin cont fapt, de faptul că, în general, companiile uh, au legături uh, între ele și asta uh, depășește frontierele naționale clauzele de protecție digitală, de protecția datelor, de exemplu, nu trebuie să fie prea costisitoare. E foarte important ca sectorul public și cel uh, privat să discute împreună despre cum poate uh, fi îmbunătățită capacitatea de a articula toate aceste nevoi într-o dezbatere publică. Mă îngrijorează, spuneam, ceea ce se face uneori uh, nu se ține cont de contribuția sectorului uh, public. În al patrulea domeniu, eurodeputata din Spania, parteneriate public-privat și cum funcționează acesta și cum le evaluăm. Ar trebui să cartografiem deja, să vedem ceea ce fac uh, companiile, precum Alibaba sau Burundi Shop în Africa care investesc în domeniul digital și în comerțul digital. Ar trebui să avem și noi o versiune a studiului făcut acum 2 uh, ani. În ceea ce privește parteneriatul public-privat, în primul rând ar trebui să vedem ce se întâmplă cu dialogul. În țările în curs de dezvoltare există o mare, practic, distanță între sectorul public și cel privat. În ceea ce privește modul de înțelegere a tehnologiilor și a puterii pe care o are tehnologia și uh, legătură cu importanța mediului de reglementare și efectele acestea asupra consumatorilor. Dacă îi aducem la oaltă și dacă um, reușim ca sectorul public să înțeleagă cu ce probleme se confruntă sectorul privat, atunci, într-adevăr, am putea spune că putem progresa. Acum, serviciile vamale. Serviciile vamale sunt foarte îngrijorate de faptul că peste tot în uh, lume uh, apar din ce în ce mai multe pachete de dimensiuni mici. Mulți nu știu ce conțin acele pachete, e greu să li se țină urma. Poate că ar fi bine să avem noi informații în legătură cu aceste tranzacții uh, de e-commerce pentru ca astfel vămile să poată să aibă mult mai multe informații țintite în legătură cu acele pachete și să poată să urmărească acele pachete care reprezintă un risc potențial. Și dacă îmi permiteți un, un ultim comentariu în legătură cu cofinanțarea. Despre promovarea exporturilor în uh, domeniul digital. Aceste activități nu pot fi făcute doar de sectorul public. E nevoie și de finanțare din sectorul privat, deci doar împreună putem face ceva. Când e vorba de infrastructură, nu poți avea doar sector public sau doar sector privat. Ambele uh, sectoare trebuie să se implice, să cofinanțeze astfel de proiecte în uh, perioada digitalizată. Vă mulțumim foarte mult! Le mulțumesc tuturor uh, experților pentru intervențiile foarte bune, ați oferit foarte multe idei minunate. Se încheie aici prima noastră rundă de discuții. Cred că ar trebui să schimbăm alcătuirea acestui grup și îl las acum pe domnul Vairainen să preia uh, conducerea acestui al doilea grup de discuții. Vă mulțumesc pentru modul în care ați condus prima parte a discuțiilor. Uh, cred că e corect să le oferim oaspetelor noștri timpul alocat inițial, 8 minute de persoană. Dacă, bineînțeles, puteți să reduceți din acest timp, vă suntem recunoscători. Pe măsură ce oaspeții noștri se așează, voi începe prezentările. Primul nostru vorbitor, doamna Marieta Iagăr, director general adjunct la Comisia Europeană în Direcția Generală pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare. A lucrat la Comisia Europeană din 2005 ca director pentru securitate la DG Energie și Transportul, după care a fost director pentru dosarele ce țin de transportul internațional și șef de cabinet al Comisarului pentru Transporturi. Înainte de a se alătura comisiei, doamna Iagăr a lucrat peste 10 ani um, în cadrul eforturilor de aderare a Sloveniei la UE, în Ministerul de Externe și a fost primul ambasador coreper al uh, Sloveniei uh, pe lângă Uniunea Europeană. <clears throat> Vă dăm cuvântul. 8 minute. Spuneam, dacă puteți vorbi mai pe scurt, vă suntem recunoscători. Da, sigur. Bună dimineața tuturor. First of all, like to thank the European Parliament, the two committees. Mulțumesc uh, Parlamentul European, Comisiei uh, de Venita, pentru a discuta despre importanța asistenței pentru comerț. Vă felicit pentru organizarea acestei uh, reuniuni, deoarece, așa cum s-a spus, ar trebui să ne întrebăm dacă trebuie revizuită această strategie, dacă încă este corectă și uh, l-aș cita pe comisarul Neve Mimița care spune nicio țară nu s-a dezvoltat fără comerț. Deci asistența pentru comerț a devenit un instrument important pentru a ajuta țările să-și uh, Uh, să depășească obstacole care le împiedică să beneficieze de pe urma comerțului internațional. Din 2007, când s-a adoptat strategia, Uniunea Europeană și-a sporit această asistență cu 85%, ajungând la 30 de milioane în 2015 și, per total, reprezintă practic suma cea mai mare, cea mai mare contribuție din totalul <clears throat> global chiar uh, cu aceste cifre impresionante rămân multe de făcut. O liberalizare a comerțului a ajutat uh, milioane de oameni să iasă din sărăcie, însă beneficiile nu au fost împărțite în mod egal între oameni. Persistă problemele de inegalitate, nu există o distribuție uh, corect la nivel de regiuni, este țări, unele nu se pot adapta la concurență. Există și un impact negativ al globalizării. De asemenea, schimbările climatice au un efect negativ, probleme legate de calitatea între sex, șomajul sau nivelul de educație a tinerilor. Deci, Inegalitățile sunt mari, o problemă gravă și peste trei pătrimi din uh, cetățenii din țările noastre partenere uh, trec prin, trăiesc un nivel de, au practic, suferă de inegalități mult mai mult acum decât în trecut. Țările cel mai puțin dezvoltate, număr de 48, reprezintă sub 1% din comerțul global și deficitul lor comercial uh, la exporturi e de 14 ori mai mare decât în 2006. Și asta din nenumărate motive, ce țin de multe ori de lipsa industrializării, a integrării regionale, a diversificării economiei sau de dependența lor puternică de uh, bunuri uh, primare uh, mobilizarea internă a resurselor nu funcționează, de asemenea trebuie îmbunătățită pentru o creștere mai bună. Deci trebuie clar îmbunătățită situația celor, țărilor cel mai puțin dezvoltate pentru că acestea să beneficieze de pe urmă unor investiții productive. Mesajul meu principal e următorul. Durabilitatea trebuie să fie practic în centrul acțiunilor noastre care sprijină investițiile și comerțul. Comisia Europeană a propus un plan de investiții foarte uh, ambițios. Vom uh, publica regulamentul uh, la, acest plan înainte de sfârșitul lunii septembrie. Însă trebuie să ne întrebăm încă o dată ce vom face cu această asistență pentru comerț, Aid for Trade. Mai servește la ceva acest uh, instrument? Uh, vrem ca prin acest instrument să se creeze locuri de muncă decente. Acum nu voi menționa agenda 2030 și faptul că trebuie să adaptăm Aid for Trade la această agenda. Să știți cât de complexe și de strâns legate între ele sunt cele 17 obiective de dezvoltare durabilă și că e clar că trebuie făcută legătura și cu comerțul. De la adoptarea agendei 2030, știți foarte bine că am încercat să ne aliniem la consensul european și cred că împreună cu Parlamentul European vom da dovadă de hotărâre pentru a lucra mai eficient și pentru a ne adapta la noile provocări. Domnule președinte, eu renunț la jumătate din discurs pentru a avea timp și de întrebări. Însă, în urma, dacă e să respectăm acest consens și dacă vrem să avem beneficii în urma acestei uh, strategii Aid for Trade, trebuie să uh, revizuim această strategie pentru a fi coerenți și pentru a da rezultate și pe viitor. Și acesta este al doilea mesaj pe care vreau să vi-l transmit. Trebuie să găsim o cale de a folosi atât asistența pentru comerț, cât și uh, coerența politicilor noastre pentru a obține mai multă eficiență. Cum vrem să uh, facem acest lucru? În primul rând vrem să uh, revizuim fragmentarea operațiunilor noastre pentru a promova reacții integrate și diferențiate. Trebuie să existe interconectări mult mai sistematice între diferiții actori, mai ales între sectorul public și cel privat. Instrumentele publice, cum ar fi acordurile comerciale sau instrumentele de finanțare sau uh, granturile combinate, trebuie folosite mult mai bine. E important să profităm de pe urma avantajelor comerciale. 29 de țări în curs de dezvoltare sunt acum acoperite, au, beneficiază de acordul de liber schimb, multe dintre ele au și scheme preferențiale de comerț. Uh, să legătura dintre comerț și investiții trebuie să se facă mult mai clar în aceste acorduri și aici va trebui să colaborăm cu sectorul uh, privat. Ar trebui de asemenea să abordăm în mod integrat uh, noua realitate din domeniul investițiilor și a comerțului și asta înseamnă că trebuie să includem cu adevărat uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, să sprijinim comerțul echitabil, de pildă, și s-au făcut multe în acest sens, de exemplu în domeniul industriei textile uh, sau în ceea ce vrește egalitatea între sexe, drepturile omului și, în ultimul rând, ar trebui ca um, acest program să fie um, elaborat în funcție de nevoile fiecărei țări și să facă o, o monitorizare mult mai clară. Operațiunile noastre de combinare a grandurilor, de exemplu, nu sunt uh, incluse, nu sunt practic acoperite de strategia noastră Aid for Trade. Deci e nevoie de mai multă calitate și mai puțină cantitate pentru a avea un impact clar asupra creării de locuri de muncă și asupra comerțului. Câteva ultime cuvinte. Prin Aid for Trade vrem să creăm o creștere economică de durată, slujbe decente și o politică de dezvoltare durabilă. Deci asta ne dorim noi pe viitor și, domnule președinte, sper că nu am vorbit prea mult. Vă mulțumim. Domnul Siegfried Leffer este al doilea vorbitor. Este al Director, reprezentant al Fundației Internaționale Germane pentru Muncă, reprezentant în Belgia. Domnul Leffer a fost și director al acestei agenții în Ghana, la Accra. Are o experiență de peste 15 ani la, în domeniul internațional, a condus proiecte majore de dezvoltare și inițiative majore are o mare experiență de asemenea în Orientul uh, Mijlociu și vă dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, bună dimineața! E o plăcere să fiu astăzi aici. Mulțumesc INTA și DEVE pentru organizarea acestei uh, audieri și pentru că ne-ați uh, transmis această invitație, noi reprezentând un număr impresionant de membri. Comerțul, stimați uh, eurodeputați, poate să fie într-adevăr o forță motrice pentru creșterea economică. Dar uh, descătușarea adevăratului potențial uh, impune o implicare pe mai multe niveluri și în lumea dezvoltată și în lumea mai puțin dezvoltată. Astăzi trebuie, vreau să vă prezint ce s-a făcut până acum și ce învățăminte sunt cruciale pentru a îmbunătăți măsurile uh, uh, Aid for Trade. JZ este o organizație puternică, mai ales în numele ministrului uh, german federal uh, de, al economiei și al cooperării și în contextul acesta vă putem oferi o perspectivă asupra procedurilor și asupra dinamicilor din teritoriu. Putem să evaluăm eficiența politicilor implementate și utilizăm aceste date, le punem la dispoziție și în țările partenere și în Europa, pentru a vedea care sunt provocările, factorii de succes și de ce adaptări este nevoie în mixul de intervenție pentru a obține dezvoltarea necesară. Înainte de a sublinia factorii de succes și provocările, vă prezint mai întâi strategia germană Aid for Trade, care a fost lansată în iulie 2017 și care se numește uh, Comerț liber și echitabil ca și o forță motrice pentru creștere economică. Uh, Strategia noastră uh, sublinează nevoia imperativă de coerență publică um, și în ultimii 12 ani, de când există inițiativa Aid for Trade, vedem că e vorba de măsuri de trade-off și e vorba de intervenții complementare pentru reducerea efectelor adverse. Este absolut nevoie să existe un dialog uh, la, pe mai multe niveluri între toate părți interesate pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în drumul înspre eradicarea sărăciei și al dezvoltării durabile. Împreună cu alte agenții de implementare din Germania am susținut Guvernul Federal pentru identificarea noilor uh, domenii de intervenție. Drept rezultat, noua strategie germană a definit șase domenii cheie de acțiune pe care le uh, salutăm. Mai întâi, uh, integrare regională și economică cu practici de comerț echitabil. În al doilea rând, facilitarea comerțului. În al treilea rând, calitate, infrastructură. 4. Econom, infrastructură economică. 5. Capacitate productivă cu lanț valoric durabil. Și 6. Competiție și investiție orientată către dezvoltare. Am analizat nevoile partenerilor și învățămintele trase, iar GIZ, în acest sens, a creat un program pentru depășirea obstacolelor în, din calea comerțului transfrontalier. Facem asta prin diverse instrumente, cum ar fi uh, oferind soluții tehnice, soluții regionale, uh, dezvoltare de capacități la nivel uman, de instituții și de proceduri. Implicarea sectorului privat este, important, este importantă și este un element cheie pentru obținerea de rezultate durabile. Promovarea bunei guvernanțe a transparenței și asumării răspunderii de asemenea sunt importante. Oferim asistență și consiliere partenerilor din uh, guverne pentru a respecta aceste principii și pentru a disemina informația. Încurajăm parteneriate puternice cu dumneavoastră, parlamentari și cu alți decidenți politici pentru a susține cadrul EFT. Măsurile noastre pot să fie eficiente în măsura în care politicile le uh, încurajează. Uh, în acest sens, așa că mizăm foarte mult pe un dialog. Relevanța cadrului de investiție și cooperarea cu sectorul privat au fost uh, subliniate în procesele globale, după cum spunea și Marieta. Avem acțiunea de agenda de la, uh, agenda de acțiune, mă scuzați, de la Addis Abeba, planul uh, de acțiune fiind dirijat înspre o bună cooperare cu sectorul privat pentru creștere economică și dezvoltare. Noi promovăm uh, sectorul privat uh, și sectorul comercial prin infrastructură, promovare, facilitarea comerțului și consiliere pe politici comerciale. Aceste experiențe cu implementarea Aid for Trade îmi permit să subliniez patru factori de succes cheie pentru acest domeniu. Totodată, acești factori de succes reprezintă Uh, și mari provocări la fața locului. Mai întâi, implicarea sectorului privat. La nivel de implementare și la nivel de parteneriat financiar. Nu doar că prin parteneriate se sporesc intervențiile din EFT, dar e vorba aici de asumarea unui rol important în designul și conceptul măsurilor pentru Aid for Trade. Noi suntem membru al Alianței Globale pentru Facilitarea Comercială și coordonăm uh, uh, acțiunile din terțele state printr-o acțiune complementară. Trăsăturile specifice ale acestor două alianțe sunt date de uh, alianța strânsă cu companiile germane pentru a identifica blocajele din facilitarea comercială. Îmbunătățirea procedurilor vamale se poate realiza Uh, împreună cu sectorul privat, fiindcă el știe cel mai bine care sunt uh, obstacolele. Și facem apoi niște verificări cu prioritățile guvernului și cu nevoile comunității antreprenoriale. Astfel, acest dialog deja uh, creează un design inclusivist pentru proiect. De asemenea, țările oferă expertiză și uh, reușesc să țină proiectul pe Uh, calea cea bună, în așa fel încât să nu se ajungă la proceduri de import-export mult prea scumpe și alambicate. Cazul Muntenegru. Obiectivul a fost să um, sporim de la 25% la 65% uh, procentul mărfurilor eliberate de la vamă în mai puțin de o oră. Și iată că acum rata a ajuns deja la 56, 55%. Astfel, companiile uh, sunt ajutate, mai ales IMM-urile, pentru că uh, ele mizează pe o, producere, pe o uh, furnizare rapidă, de exemplu, de anumite componente sau de medicamente. La fel se întâmplă și cu măsurile EFT din alte domenii. Am implementat uh, la nivel global peste 1600 de PPP-uri și sigur că e o provocare să alinezi interesele tuturor părților, dar până la urmă merită, e un factor important de succes. Doresc să menționez importanța bunei guvernanțe și a transparenței pentru reducerea costurilor comerciale. În Asia Centrală am avut câteva acțiuni cu Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan și Tajikistan. Am vrut să creăm un mediu care să încurajeze comerțul regional și internațional. Am adus la oaltă mai multe guverne și instituții în, aceste, în interiorul statelor și între state și am uh, reușit să punem bazele unui uh, dialog uh, pe mai multe niveluri, cu toate părțile interesate. În aceste țări am creat ghișee unice, proceduri electronice, cu un schimb sistemic de date care sporește viteza comercială și transparența. Importanța unui mediu care să încurajeze, să stimuleze aceste activități Uh, este foarte relevantă pentru creșterea economică. Am inclus o serie de actori printr-o abordare multinivel, am îmbunătățit asumarea răspunderii și transparenței, fiindcă sunt principii cheie în implementarea agendei pentru 2030. Din experiență, vă pot spune că prin asemenea acțiuni pot fi identificate și uh, anumite noi nevoi la nivel politic. E important să existe o creștere economică ce să nu lase pe nimeni în urmă. Prin urmare, e nevoie de linii directoare pentru Aid for Trade. Avem un proiect în acest sens, cum ar fi promovarea de standarde sociale și de mediu în Bangladesh în uh, industria textilelor. Împreună cu OIM am uh, angajat inspectori în domeniul muncii și împreună cu asociațiile antreprenoriale din industria textilă am reușit să lucrăm direct cu directorii de fabrici pentru a îmbunătăți standardele de mediu și sociale. Proiectul acesta a obținut rezultate concrete, câteva. Peste 870 de fabrici și-au îmbunătățit standardele în conformitate cu normele OIM. Peste 500 de manageri au fost uh, pregătiți uh, la un curs de șase luni cu diplomă și au fost incluși la locul de muncă și oameni cu dizabilități. Comerțul nu este doar o sursă de creștere economică, ci și o sursă pentru dezvoltare durabilă, cu accentele potrivite. Nu în ultimul rând, doresc să subliniez importanța comunicării și coordonării între parteneri. Comerțul este un domeniu cu multe interfețe. Fiecare parte interesată are Uh, funcții diferite, interese diferite, e nevoie de dezvoltare de capacități pentru a spori o acțiune orientată pe rezultat, cu negocieri cu sens. Este o abordare pe care avem în toate proiectele noastre, să creăm, să ajungem la un numitor comun în așa fel încât toți cei implicați să muncească spre obținerea unui obiectiv comun. Dacă doriți să aflați mai multe despre eficiență sau despre uh, Uh, deficiențele care mai există, avem uh, uh, vă stăm la dispoziție. Dacă vreți să aflați mai multe despre proiectele noastre, intrați pe pagina acestei audieri unde veți obține mai multe informații de fond despre proiectele noastre. Și în concluzie, doresc să subliniez că din perspectiva noastră există o nevoie puternică de a veni cu măsuri contraprotecționiste și de a crea un mediu inclusivist orientat către dezvoltare în spațiul comercial. Aștept cu nerăbdare această discuție uh, care sper să continue după, și după această audiere. Mulțumesc. Al treilea vorbitor, doctorul uh, San Bilal, uh, director de program uh, la ECDPM. Domnul Bilal uh, este expert în domeniul economic și comercial, uh, cu cooperare regională, cu uh, dezvoltare în Africa și în relațiile ACP-UE. Vă dau cuvântul, domnule Bilal. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că m-ați invitat astăzi. Cred că este clar și din discuția de azi dimineață că ajutorul pentru comerț este un concept foarte important și o abordare importantă și cred că ar trebui să fie încurajat în acest sens. Cu siguranță a ajutat la uh, atragerea atenției asupra efectelor comerțului și ne-a arătat cum putem să beneficiem mai bine de pe, uh, de pe urma efectelor pozitive ale comerțului. În momentul de față este un element foarte important pentru că există multe îngrijorări referitoare la globalizare. Uh, doamna Iagăr a vorbit despre inegalități. Și cred că ar trebui să ne gândim și la uh, îngrijorările pe care le au economiile în curs de dezvoltare cu privire la riscurile comerțului. Nu trebuie să facem comerț doar de dragul de a face comerț, ci pentru beneficiile pe care le aduce. Deci, dacă acest comerț aduce cu sine inegalități, dacă există prea mulți oameni care pierd de pe urma acestor schimburi, atunci există motive de îngrijorare justificate. Așadar, comerțul este Uh, un element foarte important în uh, aplanarea acestor îngrijorări, să zicem. Aș dori să reflectăm puțin asupra conceptului aid for trade. Oare se referă doar la comerț? Pentru că el comportă și chestiuni precum uh, integrarea regională, dezvoltarea infrastructurii, uh, Uh, crearea unui mediu prietenos uh, în materie de reglementare și producție. Deci aici intră și tema industrializării, dezvoltării producției, dezvoltării serviciilor, uh, rolul sectorului privat și rolul investițiilor. Toate aceste teme intră sub umbrela Aid for Trade. Domnul Lamerson a vorbit despre flexibilitatea agendei Aid for Trade, ceea ce este util, dar uneori ne induce în eroare atunci când vorbim despre coerența uh, politicilor pentru dezvoltare. Chiar trebuie să ne concentrăm pe Um, pe definiții clare, pentru că conceptul aid for trade este înțeles în mod diferit și de către donatori și de către țările beneficiare. Nu cred că toate țările în curs de dezvoltare au nevoie de o strategie de ajutor pentru comerț. Poate că aceste țări au nevoie doar de o strategie de dezvoltare în care comerțul să fie un singur element între mai multe. Uh, uneori acest ajutor este uh, un, uh, o manevră de a um, îngusta agenda de, de dezvoltare și ne distrage atenția de la alte elemente care sunt la fel de importante, poate. Deci este nevoie să extindem agenda cu privire la aspectele discutate și trebuie să definim mai corect, mai corect aid for trade. Apoi, partea de ajutor. După anul 2000, când uh, am avut uh, obiect, când am început să elaborăm obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, am început să vorbim despre dezvoltare durabilă, s-a început discuția și despre implicarea sectorului privat și despre importanța creditelor. Nu s-a vorbit însă despre efectul de pârghie uh, Uh, pentru atragerea finanțelor din domeniul privat. Practic, ajutorul este doar un element mic, chiar și în domeniul Aid for Trade. Așadar, atunci când vorbim despre revizuirea strategiei pentru ajutor pentru comerț, ajutorul este o parte foarte mică. El este, rolul său cel mai important este cel de pârghie pentru atragerea fondurilor din sectorul privat. și cred că în agenda pentru 2030 nu este făcut foarte clar acest lucru. Deci, fonduri mixte, după cum am spus, este o noțiune foarte importantă care trebuie amintită, rolul finanțelor din domeniul privat, uh, chestiunea riscului, asigurările, instrumentele financiare la dispoziție, exporturile în promovarea investițiilor și așa mai departe. Iar, în acest sens, cred că este binevenită inițiativa europeană și planul european de investiții externe, ca, în care intră și Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă și asistența tehnică. Și aici, uh, în aceasta din urmă, intră și câteva din elementele tradiționale ale Aid for Trade și Trebuie inclus și, uh, dezvoltarea, inclusă și dezvoltarea sectorului de afaceri, sectorului uh, uh, privat. Și aici uh, asta ne duce din nou la ideea beneficiarilor. Pe cine sprijinim de fapt? Sprijinim doar țările aflate în curs de dezvoltare? Uh, trebuie să ne gândim dacă nu cumva nu ne sprijinim doar sectorul nostru privat, nu? Uh, și toate aceste eforturi de a sprijini uh, sectorul privat din Europa să profite de, uh, uh, de ajutorul pentru, uh, pentru comerț și să investească în țările în curs de dezvoltare, dezvoltare și mai ales în țările în curs de, și țările sărace. Deci există un uh, interes să implicăm sectorul privat, nu doar în țările în curs de dezvoltare, dar și la noi. În același timp, trebuie să inve- uh, împiedicăm efectele negative și să nu transformăm uh, uh, Aid for Trade într-un simplu instrument uh, de promovare a sectorului nostru privat, lucru care ar distorsiona concurența la fața locului. Deci toate aceste lucruri pe care le-am menționat până acum trebuie să fie reconciliate. Voi încheia prin a aminti de durabilitate. Acest aspect nu a fost uh, subliniat îndeajuns de, în dezbaterea legată de uh, ajutorul pentru comerț. Uh, deci, în revizuirea strategiei trebuie să fim mai atenți uh, în uh, ceea ce privește definirea noțiunii de aid for trade uh, și a celor de bune practici, standarde, comerț etic și așa mai departe. Aceste chestiuni trebuie să fie abordate într-un mod mai bun și trebuie să li se aloce mai multe resurse. Apoi, dimensiunea de gen. Înainte de vacanța de vară am avut o reuniune interesantă la Bruxelles eh, legată de rolul femeilor în comerț. Am vorbit despre TIC și despre conectivitate. Cred că rolul Parlamentului este cheie aici. Eh, dimensiunea de gen prea adesea este doar eh, menționată așa marginal și cred că trebuie să fie inclusă cu totul în discuții. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentările foarte bune. Doamna Iagăr o să plece în câteva minute, așa că dacă doriți uh, să o întrebați ceva pe ea, haideți să începem uh, cu aceste întrebări. Doamna Hautala. Well, I have a very direct question to Marietta. O întrebare foarte directă către Marieta. Deci, mulțumesc, Marieta, te-am ascultat cu mare, mare atenție, mai ales uh, când ai subliniat noile elemente din strategia revizuită Aid for Trade și cred că este foarte important faptul că Comisia va face o comunicare uh, reală pentru a discuta în termeni concreți. Deci cum putem să-l convingem pe vicepreședintele Timmermans că trebuie să fie o comunicare și nu un simplu working paper. Eu sper că am reușit, spune vorbitoarea. Uh, yes, uh, I would like to have a very brief question. Aș vrea și eu o întrebare, să adresez o întrebare ascultând prezentările. Vreau să vă întreb, cum estimați că arată echilibrul între strategia europeană Aid for Trade și strategiile sau acțiunile Aid for Trade în plan național, Pentru că, da, la acel nivel se promovează elemente de economie națională. Și o a treia întrebare către comisie din partea doamnei Curtin Darling. Mulțumesc. O întrebare precisă despre noua strategie. Ați menționat în prezentare că munca decentă este unul dintre pilonii ce se vor a fi promovați. Promovarea um, egalității pentru a îmbunătăți Uh, condițiile de muncă și așa mai departe. Sigur că aici e vorba de construirea de capacități, iar uh, slăbiciunea la nivelul circulației muncii în anumite state arată că, de fapt, problema este cu munca decentă. Întrebarea mea specifică este dacă va exista o strategie special destinată dialogului social în așa fel încât să ne asigurăm cu toții că munca decentă nu rămâne la nivel de retorică, ci că există implementare a unor principii de muncă decentă. Iată cele trei uh, întrebări. Uh, îi oferim posibilitatea doamnei de la comisie să răspundă și apoi urmează ceilalți vorbitori. Uh, ca de obicei, cele mai bune întrebări vin de la comisiile dumneavoastră. Sper ca după discuții îndelungate să reușim să obținem răspunsul pe care ne-l dorim, fiindcă vrem într-adevăr să avem o comunicare. N-am un răspuns final, dar facem tot posibilul pentru a convinge toate nivelurile din instituția noastră că lucrurile acestea merită să fie tratate cu maximă seriozitate. Pentru pachetul din noiembrie sperăm așadar să putem uh, să ne încadrăm. E și aniversarea 10 ani de strategie. Dar uh, este o declarație personală mi-asum riscul de a face aceste declarații pentru a-i uh, convinge cumva și pe ceilalți să fie de partea noastră. Munca noastră, ea există și să știți că noi vă vom informa în plus cu privire la aceste discuții. Și avem uh, acum o oportunitate unică cu consensul în cadrul agendei uh, pentru 2030 și am vrea de asemenea să facem și o programare comună, um, pentru că aici există mai multe stimulente. Să existe și acțiuni de blending și sprijin bugetar. Deci, dacă vom reuși să combinăm aceste elemente și să avem acțiune și din partea statelor membre, sperăm ca eficiența acțiunilor noastre să se multiplice. Când vorbiți cu Consiliul, vă rog să transmiteți uh, și colegilor de acolo acest mesaj. să știți că eu uh, militez pentru munca decentă, chiar am uh, dovezi și va trebui să începem consultarea. Să vedem unde încadrăm asta, la ce, cap, la ce capitol, la capacități, la politici, la progres uh, personalizat. E cam uh, prematur să mă pot exprima, dar în orice caz procedura va curge și voi face tot posibilul pentru ca acest uh, subiect uh, să fie tratat uh, așa cum se cuvine, însă nu vă pot spune mai multe acum, concret, despre în ce program și cum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Iagăr. Trecem acum la lista inițială a vorbitorilor. Doamna Arena are cuvântul. Mulțumesc. Nu i va adresa întrebări doamnei Iagă, deoarece uh, ar vrea să ridic în discuție o problemă de natură politică. De ce strategia se numește Aid for Trade și nu, așa cum a spus-o invitatul nostru german, o strategie care să se numească comerțul, o politică comercială orientată către dezvoltare. Cred că, de fapt, asta e problema pe care o avem. Când uităm la această strategie for Trade, avem impresia că punctul de pornire e următorul, și anume că trebuie reorientată asistența pentru dezvoltare către politica comercială. Și vă voi da un exemplu. În țările africane se pune întrebarea în ziua de astăzi dacă prioritatea lor în ceea ce vrește producția e să Uh, respecte normele fitosanitare europene pentru a avea o dezvoltare reușită sau ar trebui mai degrabă să-și analizeze exporturile și, regio- export, exporturile și importurile regionale pe continentul african pentru a îmbunătăți mai mult schimburile între diferitele țări, de exemplu Africa de Est cu Africa de Vest sau cu Africa uh, Australă. Deci care e prioritatea? Dacă ne uităm la Aid for Trade, vedem că prioritatea va fi să sprijinim proiecte în aceste țări pentru a exporta către Uniunea Europeană, adică pentru a uh, respecta normele fitosanitare, care reprezintă principalul uh, obstacol în ce privește exporturile către Uniunea Europeană. Distanța, diferența între aceste țări și producția lor și exigențele Uniunii Europene în domeniul fitosanitar e atât de mare încât ei, practic, ă, dacă vor să obțină această conformitate cu normele fitosanitare, vor rata, practic, trenul dezvoltării. Dacă strategia ar fi fost diferită, și anume să avem o politică comercială pentru dezvoltare, atunci optica ar fi fost cu totul alta am fi încheiat niște acorduri comerciale cu Africa complet diferite de cele pe care le avem acum, adică acorduri bilaterale între state africane uh, și statele membre, acorduri care uneori practic distrug evoluțiile regionale și dezvoltarea regională. Deci pe mine un lucru mă îngrijorează în legătură cu această strategie Aid for Trade. Ar trebui redefinită uh, așa cum spunea invitatul german. Deci comerț pentru dezvoltare și asta nu cred că cere o mare schimbare de mentalitate din partea DigiTrade. Un alt lucru, în 10 ani de Aid for Trade s-a pus responsabilitatea pe asistență, pe aid. Deci se pune sub semnul întrebării eficacitatea asistenței în ceea ce dezvoltarea. Deci fie venim cu mijloace suplimentare, la asistență și spunem că, iată, cu aceste mijloace suplimentare vom putea obține mai multe și eventual să orientăm mai mult comerțul, însă să nu uităm sănătatea, educația sau principalii factori care stau la originea dezvoltării. Însă ce vedem acum? O politică europeană care spune trebuie folosită asistența pentru a împiedica migrația, deci vă rugăm, haideți, stabiliți niște frontiere pentru ca străinii ăștia să nu mai ajungă pe teritoriul Uniunii Europene și, la doilea, aveți să oferim asistență pentru ca ei să exporte către Uniunea Europene, Europeană. Asta mi se pare problematic. Deci fie spunem că avem un buget de asistență pe care vrem să-l sporim, fie nu mai punem răspunderea eficacității asistenței pe, pe acest element. Și spunea și Jude, E vorba aici de drepturile fundamentale, de fapt. Cum sunt abordate drepturile fundamentale în cadrul acestei strategii Aid for Trade, drepturile omului în aceste țări? care este răspunderea pe care o punem pe umerii investitorilor. Am fost recent în Maroc, într-o misiune. Ambasadorul Uniunii Europene în Maroc ne-a spus că uh, ne va arăta niște întrebări care funcționează pentru dezvoltarea în Maroc. A fost foarte interesant. N-am întâlnit decât companii franceze în Maroc, ca și cum nici n-ar fi existat marocani care să facă așa ceva. Nu vi se pare cam ciudat? Eu cred că ironia își are, pro- își are limita ei. Asta m-a m-a lăsat, m-a uimit foarte mult, însă iată care e principiul. Deci se pornește de la ideea că noi contribuim la dezvoltarea acestor țări și nu ei se dezvoltă singuri. Deci dacă acesta este, aceasta este abordarea, atunci ce le cerem acestor investitori pentru uh, ca ei să ajute într-adevăr la dezvoltarea acestor țări, pentru ca ei să nu se ducă acolo doar pentru a face profituri. Deci asta putem să o facem în acordurile comerciale. Deci nu știu dacă aveți răspunsuri, în orice caz intervenția invitatului a german mi-a plăcut foarte mult și mă interesează foarte mult proiectele pe care le derulați dumneavoastră. Doamna Maria Hoibuch are cuvântul acum. Mulțumesc. Mă leg puțin de cele spuse de Maria Arena și continui, pentru că mi se pare că mereu plecăm de la premisa că comerțul uh, internațional trebuie să aibă loc cu noi, cei de aici în Europa. Dar ce se întâmplă în plan regional? Că e vorba de regiuni mai mici sau regiuni mai mari cu Africa de Est, Africa de Vest, uh, Africa de Sud sau Africa per total. Să creăm un fel de piață internă care să consolideze ceea ce se întâmplă la fața locului. Doamna Iagăr spusese la un moment dat că există țări în care liberalizarea comercială a scos oamenii din sărăcie. Aș, mi aș fi plăcut să aud un uh, exemplu concret, mai ales uh, dacă discutăm despre țările care își doresc să fie economii de piață, cum ar fi China. China a fost protecționistă atât de mult până când uh, și-a sporit propriile capacități de producție și a devenit suficient de competitivă internațional și de-abia după aceea China a început să își deschidă piețele. Dar noi, în acordurile noastre comerciale, ne așteptăm ca liberalizarea să fie avut loc înainte, mai ales, de exemplu, când, vă dau, când discutăm despre Africa. Și când facem comerț cu Africa, e vorba în special de comerț cu materii prime, așa cum uh, s-a mai spus, e problematic acest aspect. Cum vrem să susținem o dezvoltare în aceste țări dacă aceste țări trebuie să se deschidă cu totul și nu mai au cum să-și protejeze piețele. Mie mi se pare că e o contradicție aici și mi-ar fi plăcut să aud în termen concret despre cum putem într-adevăr să ajutăm la dezvoltare la fața locului și nu doar să plecăm din acele state cu materiile prime. Um, aș vrea, mi-ar fi plăcut să aud câteva răspunsuri concrete, pentru că până acum, prin observațiile mele, văd că situația este un pic altfel. Uh, Domnule Bilal, ați schițat mai multe probleme în intervenția dumneavoastră. Printre altele, ați spus că oamenii uh, sunt îngrădiți. Așa este, mai ales dacă noi uh, mergem și uh, ne bazăm doar pe exploatarea resurselor naturale. E clar că oamenii vor fi îngrădiți. Și ați menționat mai multe probleme. Ați menționat și elementul durabilității. Ați spus că nu se negociază bine, că nu, lucrurile nu sunt, că accentele nu sunt puse corect, așa cum zicea și Maria Arena. R- răspunderea întreprinderilor. Cum le facem noi pe aceste întreprinderi să-și asume mult mai corect răspunderea? Dacă lăsăm totul la nivel voluntar, răspundere față de mediu, față de climă și, bineînțeles, în primul și în primul rând față de oameni, dar dacă, deci dacă lăsăm totul la nivel voluntar, atunci știm prea bine din experiență ce se întâmplă. Răspunderea este asumată doar parțial sau deloc. Deci cum uh, obținem niște reguli obligatorii? N-am primit un răspuns nici la, acest, uh, nici la această întrebare și chiar m-ar interesa să-l aflu. Mulțumesc. Charles Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Am ajuns puțin cu întârziere. Poate că a fost abordată deja uh, problema pe care vreau să vă uh, prezint. Am o întrebare legată de baza de la care au început discuțiile cu țările ACP. Temeiul e articolul 24 din GATT, Este un articol care datează din perioada în care comerțul, organizat la nivel internațional, se făcea între țări care aveau un nivel de productivitate asemănător sau egal. Acum, să bazezi o negociere între parteneri comerciali cu diferențe de productivitate atât de majore, mi se pare uh, că e deplasat. Deci nu cred că acest articol din GAT ar putea fi folosit ca temei în continuare. De altfel, mi se pare jenant să se, că s-a recurs la acest articol și s-a văzut și la începutul negocierilor, când a existat o dispută nemărturisită între lui Michel și Magnussen. Lui Michel spunea că își dorește că, că aceste negocieri Uh, să ducă la un acord comercial de dezvoltare. De, de la început existau două viziuni, una liberalizată în uh, ideea GATT, care nu prea are cum să fie fezabil, deoarece n-ai cum să le ceri țărilor africane să-și deschidă economiile în așa fel încât să se poată aplica articolul 24. Deci, clar că lucrurile nu se potrivesc. Putem încerca noi să reparăm lucrurile pe aici pe acolo, însă problema e asta de la bun început. Deci temeiul uh, de negociere n-a fost ales bine. Comisia nu e doar uh, semnatarul unor acorduri uh, internaționale semnate. Nu ar putea să fie și un vârf de la început într-o politică comercială care să privilegieze, bineînțeles, schimburile, însă pe o bază echitabilă. Și în aceeași ordine de idei, vă spun, eu, ca liberal, sunt pentru promovarea comerțului, însă nu am putea inventoria măsurile protecționiste pe care le-a impus Uniunea Europeană de la începuturile existenței sale? Să vedem ce anume vrea să cedeze Uniunea Europeană țărilor cu care negociază pentru încheierea de parteneriate economice. Eu cred că se pune și problema dreptății când abordăm această discuție. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Întrebarea domnului Gărens se adresează mai degrabă primului grup de uh, experți, uh, cei de la OCDE și OMC, deci dacă doriți puteți uh, răspunde. Vreți să faceți un comentariu la ceea ce tocmai a spus domnul Gărăs? M-ați prins. Ca să preiau câteva elemente. Comerțul nu poate fi văzut neapărat uh, din perspectiva schimburilor nord-sud, uh, dar și la nivel regional, deci între țările africane. Comerțul e complex, dinamica creșterii comerciale acum e alta. Schimburile cresc mai mult uh, între țările aflate în emisfera sudică. Capacitatea pe care trebuie să o dezvoltăm noi um, trebuie să fie la nivel global, deci nu neapărat Uh, către o anumită regiune. referitor la articolul 24 din GAT, ca temei de negociere. Aceste discuții încă uh, sunt în curs și la OMC. Partea DDA, deci se discută despre asta, se discută despre prevederile de tratament preferențial și există puncte de pornire diferite, viziuni diferite și uh, în ceea ce îi privește pe membrii OMC. Există alții care, există părți care sunt de acord cu dumneavoastră, alții spun că liberalizarea duce la dezvoltarea capacității de producție. încheierea de acorduri de facilitare comerciale. Să te gândești la dezvoltarea capacității de producție într-un lanț uh, de valoare mondial. Deci capacitatea de producție e legată și de capacitatea de a importa. Deci dacă poți uh, produce eficient, poți importa și exporta eficient. Da, e clar că e o discuție pe care trebuie să o continuăm. Acum invitații de la acest grup de discuții pot interveni, trei minute fiecare, domnul Lefer, domnul Bilal, după domnul Lefer. Doamna Arena, vă mulțumesc pentru intervenție. Din punct de vedere politic nu voi face comentarii asupra intervenției dumneavoastră, nu acesta este rolul meu aici, însă vă pot spune că din perspectiva germană, după 15 ani de colaborare strânsă cu sectorul privat și după ce am colaborat strâns, deci în domeniul comercial, am tras multe învățăminte și am ajuns la ideea că e nevoie de această nouă strategie care e foarte orientată către dezvoltare. E ceva ce am învățat de la fața locului. Trebuie să sporim capacitatea și puterea structurilor existente în țările noastre partenere pentru ca acestea să poată fi capabile să negocieze uh, termenii acestor acorduri și pentru a le permite să ajungă la un compromis benefic pentru ambele părți. Ca specialist în acest domeniu și ca orice economist, eu cred că acestea sunt niște modalități de a acționa pe care trebuie să le menținem, să construim, să Facem eforturi pentru a spori uh, această capacitate. Bineînțeles, noi uh, avem această orientare față de exporturi, însă în același timp vrem să existe și un comerț interregional mult mai uh, puternic. Regiunile sunt diferite între ele, țările sunt diferite. Noi tindem să vedem Africa ca o entitate uh, comună. Nu, Africa de Est e foarte diferită de Covas, de exemplu, de Africa de Vest. Dumneavoastră ați menționat ceea ce facem noi. Da, sunt niște activități în care credem, însă știm că există și intervenția Uniunii Europene și uh, asta e munca dumneavoastră și responsabilitatea dumneavoastră. Deci noi ne dorim în primul rând ca țările beneficiare să își poată consolida politicile comerciale. Acum, referitor la China și ceea ce voi, voi spune eu e un comentariu de natură personală. Da, cu toții privim către China. China s-a dezvoltat în mod impresionant, însă, după cum știți, China e un caz specific. Are o piață imensă, o piață internă imensă, oricum. Uh, Practic nicio altă țară nu are o astfel de, de piață și trecutul Chinei e foarte diferit de cel al altora și punctul lor de pornire cu totul altul. Deci să nu uităm aceste lucruri. Domnul Bilal, multe întrebări. Pe scurt mă vă referi la articolul 24 din GAT. Perspectiva țărilor în curs de dezvoltare. Ceea ce e mm, surprinzător în cadrul actualor reguli GATT e următorul lucru. Dacă ești o țară în curs de dezvoltare și vrei un acord comercial cu altă țară în curs de dezvoltare, poți să o faci în cadrul clauzei uh, uh, care îți permite să o faci fără să-ți deschizi complet economia. Dacă vrei să faci acordul cu o țară mai avansată, atunci trebuie să se decurgă la articolul 24. Deci, din perspectiva țărilor în curs de dezvoltare, uh, Uh, se pune întrebarea de ce există aceste discrepanțe și diferențe și există motive istorice pentru asta. Nu spun că articolul 24 e rău în sine, poate că e o idee bună, nu știu, poate că acea enabling clause ar trebui modificată. Din întrebările dumneavoastră <laughs> se vede clar că asistența pentru comerț și comerțul sunt niște aspecte cu o mare dimensiune politică, asta e clar. Și știu și exemple din trecut, în Europa, situații în care asistența pentru comerț a fost uh, practic uh, folosită pentru anumite interese clare pe care le avea donatorul. Deci se ținea mai mult cont de interesul donatorului și nu de interesele pe care le avea țara beneficiară. Și asta se întâmplă mai ales la negocierile comerciale. Cineva menționa negocierile cu Africa, că UE încerca uh, să impună o agendă mai largă, acorduri de parteneriat economic. UE vrea foarte tare să promoveze asistența pentru comerț în domeniul achizițiilor publice sau în domeniul serviciilor, uh, lucruri pe care unele țări africane nu voiau să le ne negocieze. Nu am toate cifrele, însă există um, Uh, multe forme de a oferi această asistență pentru comerț. E înșelător să credem că această asistență e oferită doar uh, în mod strategic, deci nu totul se învârte în jurul liberalizării. O mare parte din această asistență duce la crearea de producție, de capacitate, de multe ori se face și prin um, forme de reglementare, de multe ori nu trebuie să-ți liberalizezi piața. De multe ori țările sunt ajutate să-și poziționeze mai bine interesele la negocieri. Nu cred că această asistență pentru comerț e doar o, o cale a țărilor uh, nordice de a-și promova interesele. Acum, referitor la comerțul regional, toate țările africane se concentrează pe mm, comerțul regional. Nu mizează pe anumite regiuni în detrimentul altea. Nu, acum perspectiva este globală. Și ajutorul pentru a, a respectarea normelor uh, UE, normelor fitosanitare. Da, trebuie ajutate dacă vor să își exporte produsele pe piața europeană. Și ultimul lucru îngrijorările legate de comerț și globalizare. Nu e obligatoriu ca în urma comerțului să se ajungă la excluziune. E clar, comerțul duce la câștigători și la perdanți. E o sursă de îngrijorare asta și asistența Aid for Trade poate fi un instrument pentru a face față acestei probleme. Însă lucrurile nu trebuie, comerțul nu trebuie văzut într-o, într-un mod uh, atât de uh, îngust. Acesta, în orice caz, este mesajul meu. Vă mulțumim, domnule Bilal. Acum îi dăm din nou cuvântul domnului uh, Winkler, co-președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, le mulțumesc și tuturor participanților la această dezbatere care a venit practic în momentul cel mai potrivit, deoarece trebuie să discutăm despre această lume în continuă schimbare. Comerțul devine digital, totul se schimbă atât de rapid în jurul nostru, încât trebuie să dăm un nou conținut vechilor concepte și pot spune cu mâna pe inimă că trebuie revizuită strategia Uniunii Europene și trebuie să o facem uh, atent, să ținem cont de diferitele componente. Aici for Trade e vital <coughs> pentru a promova dezvoltarea, să nu orice fel de dezvoltare, ci una durabilă. Dezvoltarea poate duce la crearea de locuri de muncă în Africa, în Asia, în toate țările cel mai puțin de dezvoltate. Și vorbim aici de zeci de milioane de locuri de muncă. Deci asistența pentru comerț împreună cu strategiile pentru dezvoltare sunt uh, importante de asemenea și pentru combaterea problemelor legate de fenomenul migrator. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru organizarea în comună a acestei reuniuni.